în legătură cu situația din Burundi, reprezentată de către domnul comisar Nimița, căruia îi dau cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Salut ocazia acestei dezbateri pe un caz de urgență. Prin rezoluții precedente, instituția europeană a tras atenția uh, statului Burundi că trebuie să uh, asigure o democrație durabilă, să depășească starea de fragilitate din țară, să instaureze respectul pentru drepturile omului în regiune. Din nefericire, Burundi trece printr-un moment critic. Realizările ultimilor ani sunt uh, acum uh, supuse riscului, pentru că președintele Curunțița, în calitate de eh, candidat la președinție, eh, creează eh, probleme politice care trebuie să fie rezolvate cu urgență. Uniunea Europeană deja Uh, în concluziile din martie ale Consiliului de Politică Externă a tras atenția asupra uh, importanței acordului de la Arusha în care se solicita uh, stabilitate în Burundi după ani de război civil. Se spera că acest acord se va respecta. Și noi eh, confirmăm poziția noastră. Încă nu este prea târziu să se treacă la reconciliere și la dialog politic. În alta reprezentantă, vicepreședinta Comisiei Mogherini și eh, eu eh, am primit rapoarte în legătură cu violențe comise de poliție, de, inclusiv vis-a-vis -vis de jurnaliști și de oponenți. Anul trecut, mulți dintre dumneavoastră uh, v-ați pronunțat pentru eliberarea celor arestați din partea unui uh, grup uh, care lupta pentru drepturile omului. Au existat arestări nejustificate. Mă bucur că demersurile noastre uh, au fost încununate de succes, dar există încă uh, deținuți politici că, sau persoane hărțuite în situații similare și noi urmărim cu maximă atenție această situație. Apărătorii drepturilor omului reprezentanții mass media um, și cei care uh, critică uh, puterea um, ne este permis să fie hărțuiți în continuare. Trebuie să ne gândim la cei care au murit și cei care au fost răniți în turbulențele recente deplâng uh, restricțiile la adresa libertății mass mediei, uh, pentru că în felul acesta cetățenii sunt privați de a putea înțelege ce se întâmplă în țara lor. Și există o situație delicată înainte de începerea unei campanii electorale. Asta nu poate decât să încurajeze zvonurile să creeze o atmosferă de frustrare și de tensiune a străzii. Este important ca toți actorii direct implicați să acționeze cu calm. În același timp, autoritățile din Burundi trebuie să respecte dreptul la demonstrații pașnice și să se evite um, aplicarea excesivă a forței. Aș vrea să spun câteva cuvinte și în legătură cu alegerile prezidențiale din Burundi. Um, noi ne dorim uh, o atmosferă uh, calmă pentru alegeri este principalul nostru obiectiv. Uniunea Europeană va trimite o misiune de observatori electorali. Asta demonstrează angajamentul nostru pentru ca alegerile să fie încununate de succes, dar doresc să vă amintesc că, um, um, că un element uh, cheie uh, este ca să uh, nu existe intimidare, violență, uh, arestarea luptătorilor pentru drepturile omului, pentru că asta uh, nu își are locul într-un proces electoral. Doresc să vă amintesc și că înalta reprezentantă Mogherini a adresat o scrisoare administrației din Burundi pe 13 aprilie în care se spune că prezența observatorilor uh, electorali uh, trebuie să se uh, deruleze într-o atmosferă de fair play pentru toți actorii politici. Deci trebuie să fie un element pe care noi să-l monitorizăm în acest context dificil. Nu uh, putem trata alegerile în izolare față de rolul nostru de parteneriat. Trebuie respectate drepturile omului, principiile democratice, statul de drept ca elemente esențiale. În plus, uh, nu uh, trebuie să fie lipsă de responsabilitate față de cei care încalcă drepturile omului. Provocarea în clipa de față pentru Uniunea Europeană și pentru alți parteneri internaționali ale statului Burundi este să mențină dialogul. Autoritățile trebuie să acționeze pe baza consensului în spectrul politic și cu reprezentanții societății civile. Noi uh, trebuie să ținem seama de toate opțiunile posibile și uh, Uh, monitorizăm uh, posibilele consecințe ale situației actuale, modul în care se respectă acordul de la Cotonou. Vom informa Parlamentul European în legătură cu concluziile noastre. Având toate acestea în vedere, vreau să vă amintesc că în ultimele luni uh, noi am încercat să purtăm un dialog intensificat cu autoritățile din Burundi conform acordului de la Cotonou. Cotonul. Iar când vorbim despre măsuri posibile, dorim să insistăm asupra unui aspect. Uniunea Europeană este unul dintre principalii eh, parteneri eh, economici ai statului Burundi și dorim să eh, asigurăm acestui stat șansa de a depăși fragilitatea actuală în favoarea populației. Acesta este obiectivul nostru și fondul nostru pentru uh, dezvoltare uh, a fost dublat pentru Burundi, uh, comparativ cu suma care a fost prevăzută anterior. Deci trebuie să găsim soluții, să promovăm schimbările pozitive pentru cetățenii din Burundi să nu îi lezăm pe cei săraci, pe cei vulnerabili. Relațiile trebuie să fie normalizate cât mai repede cu putință. În calitate de comisar pentru dezvoltare, trebuie să insiste asupra unei abordări prudente în favoarea cetățenilor și împotriva măsurilor represive ale administrației. Aștept cu interes punctele de vedere ale dumneavoastră, domnilor deputați. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Din partea grupurilor politice, din partea PPE, va vorbi Joachim Țeler pentru un minut și jumătate. Domnule comisar, am vorbit astăzi despre refugiații africani care încearcă să găsească adăpost în Europa. Și spuneam că nu trebuie să tratăm doar simptomele um, care duc la um, acest fenomen al migrației Tocmai de aceea este important ca astăzi să analizăm și situația din Burundi, în care de câteva zile poliția și armata acționează cu violență împotriva cetățenilor. Au existat morți, există zeci de mii de persoane care se refugiază în statele vecine. De fapt, această țară, după decenii de război civil în care au murit sute de mii de oameni, se afla pe calea unei fragile democratizări. Din păcate, președintele Nucurunțița, eh, prin anunțul de a candida din nou, eh, este cel care declanșează situația conflictuală actuală. Uniunea Europeană trebuie să exercite o presiune asupra eh, actualei administrații din Burundi pentru a evita o nouă catastrofă umanitară în această țară. Iar Uniunea Europeană, prin misiunea de observator electoral, trebuie să demonstreze că dorește să sprijine dezvoltarea democratică în această țară. Mulțumesc domnului Țeler. Următorul vorbitor din partea grupului S și D este președintele grupului Gianni Pitela. De. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi climatul de violențe, de teroare, de intimidări care determină mii de persoane să fugă din cauza unui posibil conflict tehnic în Burundi, e pentru noi un mare motiv de alarmă. Faptul că actualul președinte ales să fie candidat pentru un al treilea mandat, încălcând astfel acordurile de la Rușa, s-ar putea să uh, creeze din nou conflicte etnice în această țară care deja a trecut prin așa ceva. Acum, uh, în urmă cu câteva săptămâni, a fost cu delegația delegație a grupului în regiunea Marilor Lacuri și în Burundi. trebuie să vă spun că motivele genocidului din 1994 există în continuare pe teren. Deci noi nu putem să așteptăm cu indiferență apariția unui nou monstru. Trebuie să acționăm cât mai rapid. Suntem conștienți de faptul că doamna Mogherini urmărește în mod eficient evoluția situației. Facem un apel la dumneaei pentru a face mai multe presiuni asupra acestui președinte. Însă vreau să lăsesc și un apel direct președintelui, spunându-i, stimate președinte al acestei țări, vreți o putere fără popor, vreți uh, să faceți asta sau vreți să deveniți un actor hotărător în tranziția democratică a țării dumneavoastră? Deci vă rog să vă mai gândiți la intențiile dumneavoastră. Oricum, noi, Uniunea Europeană, vom face ce e de făcut. Mulțumesc, domnului Pitela. Din partea conservatorilor europeni, pentru un minut și jumătate, Ana Fotica. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vorbim despre una dintre cele mai sărace regiuni din lume. Și știm de asemenea că există războaie civile în această regiune și uneori am văzut exemple palpabile în Ruanda și în Republica Democratică Congo. Știm, de asemenea, că pacea din acordul de la Rușa este extrem de fragilă, dar, uh, bineînțeles, avem așteptări mari și am vrea foarte mult să vedem o, de, o evoluție corectă a președinției în țară. Cu toate acestea, partidul de guvernământ a decis să-l nominalizeze pe președintele actual pentru un al treilea mandat. Uh, și, bineînțeles, acest lucru încalcă acordul de la Erușa. Și acesta este unul din elementele principale care au declanșat acest val de violență și de proteste în țară. Pentru că, evident, reamintește perioada îngrozitoare de război civil. Și știm că în altul reprezentat, doamna Mogherini, poate să conteze pe sprijinul grupului meu politic în toate eforturile pe care le va întreprinde încercând să garanteze pacea în Burundi. Evident, avem nevoie să ne asigurăm că întreg procesul electoral este corect și garantat și pentru ca acest lucru să se întâmple avem nevoie de o misiune de observator electoral adecvată. Trebuie să ne asigurăm că alegerile uh, Uh, au loc într-un context democratic și cred că acesta va fi un test uh, al democrației pentru această țară. Mulțumesc! Mulțumesc din partea liberalilor Hilde Vautmans. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi Cred că faptul că președintele actual încearcă să candideze la un al treilea mandat este ca un butoi de pulbere pentru această țară. Vorbim despre o țară extrem de fragilă. Burundi este un butoi cu pulbere. Cred că aceasta este cea mai eh, potrivită descriere. Există o pace extrem de fragilă în această țară pentru moment și ea va fi dată complet peste cap. Multe țări din Europa au făcut greșeli în trecut. Adesea am închis ochii la problemele existente. Ne gândeam, da, bun, e violență, dar e în Africa. Dar, dragi colegi, aceasta este șansa noastră să evităm explozia unui nou butoi cu pulbere. Ar trebui să vorbim despre asta fără taburi, pentru că altfel vom avea de-a face cu un genocid. Genocidul acesta este chiar la linia orizontului. În 94 am fost în Burundi și am văzut cu ochii mei um, zeci de coșciuge cu fragmente de os de la femei și copii care au fost uh, măcelăriți practic cu macetele chiar trebuie să facem ceva, pentru că um, îmi fierbe sângele în, vine, în vene când uh, mă gândesc că stăm cu mâinile în sân și nu facem nimic, pentru că toate aceste lucruri se vor repeta. Nu ajunge să facem o dezbatere. Bineînțeles, trebuie să și dezbatem, dar trebuie să luăm și măsuri. Și transmit condolențele mele tuturor familiilor victimelor. Spunem foarte adesea acest lucru și ne cerem scuze, dar oamenii care locuiesc acolo au nevoie de ajutorul nostru. Scuzele nu sunt suficiente și uh, puteți conta pe sprijinul grupului ALDE. Mulțumesc din partea stângii, Marie Cristin Vergia, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2000, acordurile de la Ruș au uh, pus capăt uh, câtorva ani de război civil, de confruntări între etniile Hutu și Tutsi. Au permis uh, primul mandat al unui președinte Hutu în această țară și, înființ- și elaborarea unei noi constituții. Însă acum, decizia președintelui actual de a se prezenta din nou la alegeri pentru a treia oară pune în pericol acest echilibru fragil Congresul Partidului de la Putere a confirmat această candidatură, a fost un val de uh, manifestații, uh, mai multe persoane, bineînțeles, au fost deja uh, ucise, asta spun ONG-urile. Atât voci din partea celor din etnia Hutu, cât și tuții îi cer președintelui să se răzgândească purtătorul de cuvânt al partidului care spusese același lucru a fost demis. Peste 20.000 de cetățeni din Burundi deja au fugit de frică. Uniunea Europeană trebuie să facă presiune asupra președintelui și autorităților. Trebuie să uh, vină cu argumentul uh, sprijinului financiar, deoarece 50% din bugetul țării vine din uh, um, ajutoarele UE. Deci avem nevoie de alegeri uh, transparente. Vocea Parlamentului European și Uniunii Europene este ascultată în Burundi. Nu trebuie să permitem aceste regiuni să se destabilizeze și mai mult, trebuie să acționăm cât mai rapid pentru a evita o nouă vărsare de sânge, o nouă baie de sânge. Vă mulțumesc. Acum, uh, în numele verzilor, uh, Maria Hăbâh. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați prezentat situația din Burundi, ați menționat problemele eh, și situația fragilă din țară, situația drepturilor omului și conform eh, spuselor dumneavoastră, înțeleg că și dumneavoastră aveți o atitudine foarte critică pentru că situația opoziției din Burundi este foarte dificilă. Am câteva întrebări foarte concrete. Vorbeați despre o eh, delegație de observatori electorali electoral, cum va fi compusă, din cine această misiune de observator, pentru că este foarte important să dăm un semnal prin componența acestei delegații. După aceea, este nevoie de o bună coordonare cu toate misiunile de observare a alegerilor. De asemenea, trebuie să sprijinim societatea civilă din Burundi. Deci, aveți în vedere o implicare a societății civile în aceste acțiuni de monitorizare. Și um, există um, și intenția de a îngheța eventual fondurile din partea Uniunii Europene în cazul în care actualul președinte va fi reales, pentru că ar trebui să avem un instrument uh, de uh, presiune vis-a-vis de uh, persoana actualului președinte. Iar dacă nu vă gândiți să înghețați fondurile, cum puteți crea aceea garanții pentru ca mijloacele financiare să fie astfel utilizate încât să servească în principal populația și nu guvernul. Mă refer la articolul 96 al acordului de la Cotonou, care prevede și suspendarea uh, relațiilor dintre Burundi și Uniunea Europeană, dacă va fi necesar. Președintele, mulțumesc doamna Hoibuch pentru un minut și jumătate, colega Cașetu Chienghe. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi ne confruntăm cu o mare responsabilitate și trebuie să fim la înălțime. S-ar putea să avem un masacru asemănător cu un genocid în Africa Centrală. Da, genocid. Mult prea adesea nu pronunțăm acest cuvânt și din cauza asta am văzut cu rușine tot felul de ucidere a nevinovaților. Această candidatură a președintelui Nuruziza pentru al treilea mandat are efecte nefaste. Uh, sunt încălcate drepturile omului, sunt, e limitată libertatea presei și libertatea de expresie. Asta se întâmplă acum. Eu sper de asemenea să fie uh, redeschise posturile de radio care au fost închise, începând cu RPA. E nevoie de o masă a negocierilor de pace în această țară și trebuie folosit și instrumentul sancțiunilor individuale la adresa inamicilor păcii. Să știm că conflictul civil din Burundi uh, s-a uh, a fost după aceea și, practic și în Rwanda, unde a avut loc uh, un eveniment atât de rușinos. Deci dacă i-am strânge mâna acestui președinte din nou, am strânge mâna diavolului. Vă mulțumim. Următorul uh, vorbitor, și jumătate, Linda McKevin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, salut ceea ce ați spus și declarația înaltului reprezentant. Trebuie ca violențele să oprească acum, pentru că um, aruncarea în închisoare a opozanților nu are ce să caute într-un uh, proces electoral. Și trebuie ca guvernul să ia măsuri pentru a opri toate aceste lucruri. Noi nu ar trebui să fim pregătiți să-i sprijinim uh, acest guvern pentru a stabili un dialog pașnic, pentru a discuta despre alegeri, pentru a pregăti un proces electoral pașnic. Pentru că aceste alegeri sunt vitale nu doar pentru pentru Burundi, ci pentru toată regiunea acolo unde uh, vor, avea, vor tot avea loc alegeri în următoarele 18 luni. Domnule comisar, ați subliniat și faptul că UE a tot crescut uh, ajutorul către Burundi. Ca președinte al Comisiei DEVE, chiar vreau să văd ajutor acordat uh, acestei țări, care este una din cele mai sărace din lume. Uh, Uh, și aș vrea ca Burundi să poată să-și dezvolte economia și să ofere servicii populației locale, dar nu, nu putem face asta fără pace și stabilitate. Și de aceea trebuie ca guvernul să ne asculte uh, rugile de astăzi. Am văzut deja mii de oameni traversând uh, frontiera spre Ruanda și spre alte țări și acești oameni au nevoie de ajutorul nostru. Sper că veți uh, vorbi și, de, și cu Națiunile Unite, pentru că trebuie să dăm și noi o mână de ajutor. Apoi am uh, cerut guvernului din Burundi să fie atent la ceea ce uh, dorim noi și anume să avem alegeri democratice și fără violență. Mulțumesc! Mulțumesc, Linda, pentru un minut și jumătate, doamna Elena Valenciano. Din 2011 în Burundi s-au tot închis spațiile de participare politică și democratică. Încet, încet, partidul de la guvern și președintele au intimidat, au hărțuit, au uh, întemnițat oameni și au uh, pus capăt orice posibilități de a avea o democrație. Însă faptul că acum președintele Guruziza dorește să fie din nou candidat a răutățit cu totul situația faptul de a fi candidat la un al treilea mandat, așa cum au spus colegii și comisarul, încalcă acordurile de la Rușa și spiritul Constituției. Într-o țară cu un trecut atât de tragic, într-o regiune cu o stabilitate atât de fragilă, decizia acestui președinte reprezintă un risc foarte grav pentru toată lumea. E ușor. Trebuie să-i cerem președintelui să-și uh, considere decizia, să-i cerem guvernului să redeschidă spațiile de participare politică, să, ridică, să, să redeschidă um, posturile de radio, să elibereze prizonierii politici, politici, să dea o posibilitate democrației și dacă președintele nu se va răzgândi uh, dacă libertățile politice, civile și fundamentale nu vor fi ocrătite în acest proces fundamental, atunci Uniunea Europeană și Parlamentul European nu trebuie să sprijine uh, procesul electoral din Burundi, deoarece va fi un uh, proces falsificat. Guruziza va avea nevoie de o mână foarte dură pentru a putea trece prin aceste alegeri. Vă mulțumesc foarte mult. Acum începem procedura cash de ai. Primul vorbitor, un minut. Domnul Nicola Caput, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deja am intervenit în legătură cu situația din Burudi, când în ianuarie Bog Ruguriga a fost uh, întemnițat, jurnalist și director al postului de radio public african. A fost uh, un semnal de alarmă pentru uh, întreaga lume. E un regim care acum uh, începe să fie din ce în ce mai sângeros. Ne aducem aminte de ce se întâmpla în uh, anii 1993-95. În mod uh, deci posturile de radio au văzut cum au fost închise, jurnaliști au fost arestați, ziare închise. Șeful statului, după două mandate, dorește din nou să se prezinte la alegerile din mai. Articolul 96 din Constituție este astfel încărcat. Uniunea Europeană trebuie să intervină cu fermitate. Trebuie reluat o formă civilă de a conduce această țară, trebuie evitat un război civil, trebuie garantată populației, în primul rând, libertatea de expresie. Uh, Vă mulțumesc. Uh, colegul Maria, să acum un minut. Domnule președinte, situația din Burundi, iată că creează din nou mari preocupări și nu a trecut mult timp de când am mai discutat odată situația din această țară. Și atunci am protestat uh, în legătură cu modul în care s-a acționat în această țară vis-a-vis -vis de un jurnalist. Iată că acum se ajunge uh, la conflicte și se pare că strigoii uh, trecutului sunt din nou însuflețiți. Deci acum Președintele Curunțița a decis că dorește să candideze pentru a treia oară. Asta a dus la demonstrații, proteste care au fost înăbușite. Sute de oameni au fost arestați și au existat chiar morți. O asemenea acțiune trebuie să fie contracarată, mass media nu trebuie să fie înăbușită, iar asta ne preocupă foarte mult pentru că există deja 20.000 de refugiați în Ruanda și Congo. Noi uh, trebuie să tragem un serios semnal de alarmă pentru că ă, aceste fluxuri de migranți pot crea probleme și mai mari în această regiune. Mulțumesc pentru un minut, Ivan Iacovcici. Ă, Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu un nou război. Sperăm să nu se întâmple dar cu siguranță avem de-a face cu o criză a refugiaților. Cine va plăti prețul? Europa se va implica, va ajuta în această situație. Ținând cont de faptul că anumite țări sunt uh, prietene uh, Trebuie să facem măsuri, trebuie să luăm măsuri pentru a ne asigura că nu uh, vom permite să se repete tragediile din Mediterană. Pentru că tragediile din Mediterană sunt rezultatul lipsei de acțiune în diverse părți ale lumii, inclusiv în Africa. Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj clar. Comisia Europeană trebuie să transmită un mesaj clar. Cerem ca oamenii din Burundi să nu își prezinte candidatura dacă nu au uh, sprijinul cetățenilor. Mulțumesc. Minute, Fabio Castaldo. Mulțumesc, domnul Fabio Castaldo, înainte de a da cuvântul domnului comisar. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din nefericire, încă o dată, nu știu câta oară vorbim despre Burundi și constatăm o ruptură, practic, față de democrație și o încălcare a acordurilor de la Rușa din 2000 E o candidatură anticonstituțională a actualului președinte Guruziza. E o candidatură care arată că nu avem doar o lipsă totală de răspundere, ci mai degrabă e un atac uh, pentru a se agăța de putere. Atacurile din această țară, precum și exilul multor cetățeni în țările vecine, ne fac să înțelegem cât de important e ca Uniunea Europeană să se mențină fermă pe poziții și să uh, exercite orice presiuni pentru a-i da de înțeles președintelui că nu e o candidatură potrivită și că asta ar putea din nou să creeze un război civil sau genocid ca în 94. Sper că avem uh, forța pentru a preîntâmpina această catastrofă și sper să se ia toate măsurile necesare pentru a împiedica așa ceva. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Acum ne va răspunde comisarul Mimița la întrebările dumneavoastră. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, stimaților deputați. A fost un schimb de opinii foarte util. Mulțumesc tuturor pentru claritatea și angajamentul intervențiilor lor. Vom avea o misiune de observator și vom coordona eh, eh, activitatea acestei comisii împreună cu misiunea Națiunilor Unite de observator și în contact cu Uniunea Africană și vom continua să acționăm în acest sens. Și trag trei concluzii principale din această dezbatere. În primul rând, că putem conta pe susținerea dumneavoastră în a recurge la toate opțiunile la îndemâna noastră în baza acordului de la Cotonou dacă situația uh, nu se va rezolva. Pentru a acționa în spiritul drepturilor fundamentale ale omului și uh, în favoarea păcii. Avem responsabilități față de cetățenii din Burundi să-i protejăm de riscuri umanitare și să avem tot timpul în vedere acest obiectiv. Și în al treilea rând, uh, noi uh, dorim să susținem alegerile cu instrumentele de care dispunem, în același timp dorim să uh, demonstrăm autorităților din Burundi ce înseamnă mijloace democratice din viziunea noastră. Deci eh, vom continua dialogul cu dumneavoastră și eh, apreciez în mod deosebit rolul Parlamentului în menținerea acestei problematici pe agenda internațională. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar.